Witam Państwa z pewnym... Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit la reuniunea noastră și bună dimineața! Am depășit uh, sfertul academic și acum uh, începem reuniunea noastră, care de fapt este astăzi o conferință mai degrabă, pentru că am invitat experți care să ne vorbească despre ceva care ne interesează foarte mult. E vorba de experți de la universități, de la alte entități uh, științifice și uh, cred că va fi extrem de interesant. Możemy rozpocząć. Jeśli nie ma uwag do projektu dziennego... Dacă nu aveți nimic împotrivă, vom adopta agenda așa cum a fost ea redactată și trimisă. Avem uh, interpretare în 20 de limbi, în afară de cehă, malteză, slovacă și uh, irlandeză. Această reuniune este transmisă pe internet în direct și găsiți și uh, procesele verbale ale reuniunilor din 11 iunie, 7 ianuarie, 14 ianuarie pe care trebuie să le considerăm adoptate. Aceste procese verbale nu fusese adoptate și aș vrea să vă întreb, dacă nu sunt obiecții, să le adoptăm. Să trecem acum la subiectul nostru ca atare pentru care ne-am întâlnit astăzi. E vorba de un studiu comparativ al politicilor globale agricole, lecții pentru viitorul PAC. Avem o prezentare din partea doamnei dr. Simon Sterley, de la Institutul pentru Cercetare Structurală Rurală din Germania, IFLS. Și îl avem și pe domnul Röhl Jongenel de la Universitatea Wageningen din Olanda, Universitate de Cercetare și Centrul de Cercetare. Așadar, le urăm bun venit acestor doi experți. Coordonatorii au decis la ultima reuniune din 22 noiembrie să ceară acest uh, studiu, de fapt nu e la ultima reuniune pentru că e vorba din 22 noiembrie din 2017, am cerut așadar uh, să se întocmească un studiu în vederea reformei care urmează să fie efectuată a PAC, cu scopul de a ne da o viziune uh, la zi a ceea ce se întâmplă la partenerii noștri principal comercial, Canada, Australia, Japonia, Elveția și SUA și uh, pentru ca să vedem care sunt măsurile lor de susținere a sectorului agricol. Parlamentul, mai precis uh, Departamentul de Politici, ne-a arătat, uh, ne-a ajutat la acest studiu și am primit trei documente cu privire la PAC post-2020, regulamentul cu privire la uh, planurile strategice, regulamentul orizontal și uh, un regulament de uh, amendare a um, Organizației Comune a Piețelor. Și acestea sunt uh, documente pe care noi acum lucrăm și pe care am făcut uh, progrese. Acest proiect despre care discutăm astăzi vine la momentul potrivit poate chiar un pic cam târziu, dar uh, având în vedere sistemul um, global de alimentație, de exemplu, care se schimbă extrem de repede, dar și uh, agricultura care este um, confruntată cu multe provocări, e foarte important să înțelegem care este situația în țările terțe și să vedem cum acordă aceste țări asistență agriculturii. Suntem foarte interesați să vedem ce ne vor prezenta experții noștri, pentru că considerăm că putem să învățăm din uh, modelele țărilor terțe. E foarte interesant să fim deschiși față de aceste modele. Suntem foarte bucuroși să vă avem aici și vă urez din nou bun venit la noi în comisie. Avem cam 20 de minute pentru prezentarea dumneavoastră. Astăzi avem un singur punct pe ordinea de zi, așa că eu cred că avem destul timp la dispoziție pentru ca să putem aprofunda subiectul. Chiar dacă am pierdut un sfert de oră la început. Acestea fiind zise, eu vă dau uh, cuvântul pentru ca să ne prezentați studiul. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat la această reuniune. Suntem foarte bucuroși să vă putem prezenta acest studiu astăzi Trebuie să spun că eu vin de la Institutul pentru Dezvoltare Rurală și Cercetare, însă noi am lucrat în colaborare cu Universitatea Wageningen, cu Röhl Jongenel și deci vom prezenta munca noastră împreună, pentru că am realizat acest studiu în colaborare. Dincolo de noi doi, au mai fost și alte două persoane implicate, Helga Paps și colegul Hubs Silves, care uh, au uh, colucrat la acest uh, studiu și ne-am concentrat pe cinci țări unde am contactat experți Australia pe Jeff Connor, în, pe Dame Freshwater pentru SUA, pentru Japania, Japonia Yukio Kinoshita, pentru Canada Case van Kurten și din Elveția Alexander Zon, cu care am lucrat ca experți. Am vrut să dau aceste nume pentru ca să știți concret cu cine am fost în parteneriat pentru ca să culegem aceste informații. Ceea ce aș dori să vă prezint în primul rând este ce abordare am avut când am întocmit studiul. Avem aici câteva puncte pe slide pe care le puteți vedea. Numărul 1, scopul și abordarea. Apoi ne vom uita în studiu la evoluțiile din uh, politica agricolă la nivel global, care sunt tendințele, care sunt inovările. Apoi la 3 vom introduce studiile pe țară, deci vom, vom prezenta ce concluzii am tras pe fiecare țară. Vă vom prezenta câteva instrumente selecționate, nu avem timpul să vă prezentăm toate instrumentele pe care le-am uh, găsit dar vă prezentăm cele mai interesante. Și apoi, la punctul 5, din prezentarea noastră vă vom face câteva propuneri de politici și recomandări generale. Să începem cu punctul 1. Care a fost uh, scopul acestui studiu? A fost să se tragă concluzii și lecții din, pentru viitorul PAC dintr-o analiză comparativă a politicilor agricole globale în alte țări. În general, am încercat să vedem cum se contribuie la uh, crearea de politici în domeniul agricol și cum am putea să îmbunătățim pacul nu numai pe termen scurt pentru reforma care urmează, ci și pe termen mediu și pe termen lung. Nu vrem să ne uităm numai la diferitele tipuri de instrument, ci vrem să ne uităm și la nivelul de susținere care se oferă. Ceea ce am uh, făcut uh, la acest studiu este că ne-am uitat în primul rând la tendințele globale pe baza indicatorilor statistici ai OECD, ne-am uitat la tendințe și schimbări, la inovări pe care le-am găsit în uh, documentele de specialitate și am uh, făcut un studiu de caz pe cinci țări pe care vi le-am numit înainte. Țările pe care le-am ales au fost, după cum ziceam, Australia, Canada, Japonia, Elveția și SUA. Și am ales aceste țări pentru că ei sunt actori globali și sunt concurenți ai Uniunii Europene. I-am ales și pentru că se bucură de un nivel diferit de susținere. Unii uh, au o susținere mai mare pentru agricultură, alte țări dintre acestea au o susținere foarte scăzută pentru acest uh, domeniu. Ne-am uitat la diferitele programe de susținere pe care le-au inițiat și am încercat să vedem în ce măsură seamănă modelele lor cu PAC-ul. Sunt țări care seamănă foarte mult cu politica agricolă comună a Uniunii Europene, altele care seamănă foarte puțin. Am încercat să analizăm uh, țările acestea și pe baza modelului de securitate alimentară. Am uitat, ne-am uitat la țări care sunt importatoare de bunuri, bunuri primare, și pe baza aceasta am ales cele cinci țări, pentru că tocmai sunt foarte diferite și oferă uh, puncte de vedere foarte diferite pe politica agricolă. Dacă vrei să continui tu. Da, mulțumesc. Următorul punct la care ne-am uitat este evoluția politicilor agricole la nivel global. Dacă ne uităm la toate țările în general. Facem un studiu mai amplu. Ne uităm la care sunt subiectele de interes și dacă ne uităm la obiectivele politicilor agricole, obiectivele sunt foarte similare. Toate uh, țările sunt uh, confruntate cu probleme de venit, de resurse, de constrângeri de resurse și vedem și un rol din ce în ce mai mare pe care îl ia îngrijorările climatice, combaterea schimbărilor, dar și faptul că trebuie să facă față toate pe viitor la cerere foarte mare de alimente și încearcă să anticipeze acest, um, această tendință. Deci, încearcă să rămână pe scurt viabil uh, la nivel economic și toate aceste obiective sunt comune tuturor țărilor pe care le-am studiat. Dacă ar fi să ne uităm la două decenii la care, pe care noi le-am uh, analizat și dacă e să ne uităm la uh, susținerea pentru agricultură oferită în aceste țări, am văzut că susținerea nu a evoluat chiar așa de mult în ceea ce privește nivelul total de susținere. Însă, componența acestui susțineri s-a schimbat foarte mult, substanța. Dacă ne uităm la economiile emergente, China, de exemplu, vedem că ei folosesc foarte multă susținerea prețurilor pe piață. Uh, un, un indicator uh, existent în panoplia în indicatoarelor OECD. Este ceva pe care și noi l-am abordat, susținerea prețurilor, dar e o susținere care este poate da semnale de distorsionare a, preței, dar, a pieței, dar are ca scop stimularea productivității în sectorul agricol. Dacă ne uităm la țările OECD, am văzut însă o schimbare de paradigmă acolo. Politicile de susținere a prețurilor s-au schimbat, au început plățile directe și ceea ce am constatat este o atenție deosebită pentru chestiuni de mediu și mult mai multe instrumente de plată și politici de plăți care sunt destinate obiectivelor de mediu și atingerii chestiunilor de mediu. După 2010, pentru unele țări chiar de puțin mai devreme, vedem că a apărut și o abordare bazată pe gestiunea riscului, pe risk management. Și aici se schimbă și natura susținerii. Vorbesc aici tot de țările OECD. Am văzut o scădere în susținerea prețurilor, mai multe plăți directe, mai mult în uh, obiective de mediu s-a investit și în uh, măsuri de gestiunea riscului. Dacă ne uităm la cantitatea totală de susținere, cam 70% din ea merge către producători și dacă o exprimăm în termen de procent din toată valoarea pe care o produc uh, fermierii, este cam 80%. Și aceasta înseamnă o reducere de 40% față de inițial, față de acum câteva decenii. Vedem că, deci, cantitatea de susținere rămâne aceeași, dar producția a crescut și așa se explică această această scădere de 40% a ratei susținerii față de producția fermierilor. Deci rata se calculează pro producție. Iată de ce Um, deși susținerea e 80%, era 80% din uh, producție, acum este 40%. Este vorba de o susținere bine țintită. Dacă ne uităm însă la susținerea oferită așa numitelor servicii generale, adică partea de inovare sau cunoaștere și diseminarea a cunoștințelor printre fermieri, uh, investiții în inovații. Aici avem 20% din totalul susținerilor oferite care pot merge în această direcție. Dacă facem o legătură între această cifră și ceea ce fac uh, afacerile din afara agriculturii sau întreprinderile, cred că nicio întreprindere nu cheltuiește 20% din buget pe R&D, pe cercetare dezvoltare. Deci eu zic că agricultura nu stă prost aici cu această finanțare de 20%. Acum vedeți aici un tabel cu evoluția ajutoarelor pe țările pe care le-am studiat, ca procent din PIB. Vedem în general cam 1% din PIB care este cheltuit pe susținerea agricolă în aceste țări, dar cu diferențe foarte mari. Iată, Australia foarte joasă susținerea, Canada mult mai ridicată, Elveția cea mai înaltă Uh, cifră. Vedeți însă cifrele, vedeți acele blocuri albe și ne uităm la perioada 95 și 97, deci acele albe sunt 95-97, acele albastre 2015-2017 și ce vedem este că s-a scăzut de fapt în termen de PIB cifra pentru susțineri. De ce? Pentru că PIB-ul a crescut foarte mult și deși susținerea a rămas relativ constantă, crescând PIB-ul, partea de susținere e mai mică, desigur. De așa se explică, vedeți, scăderea față de uh, anii precedenți. Acum să ne concentrăm puțin pe fiecare țară. Australia are cel mai scăzut nivel de susținere. Probabil foarte orientată spre piață ca Noua Zeelandă, iar cantitățile cheltuite sunt mai ales investite în cercetare rurală și dezvoltare și uh, probleme de combatere a secerii, secetii. Iar în Canada avem ca obiectiv protejarea agriculturii uh, față de piața uh, devastatoare și a naturii câteodată devastatoare, se încearcă o menținere destul de joasă a acestor, uh, acestor uh, finanțări. Ce face managementul de aprovizionare, avem prețuri foarte mari interne, este recunoscută Canada pentru prețuri mari, de exemplu, la, preț, la lactate, la carne de pasăre. Consumatorii plătesc prețuri mai ridicate pentru uh, aceste produse, deci există o, un transfer către consumatori al acestei susțineri și nu o tranzitare prin buget a susținerii. Deci aici, bineînțeles că managementul riscului joacă un rol foarte important, având în vedere situația, pentru ca să-i ajute pe fermieri să gestioneze riscul. Japonia. Altă orientare, o concentrare pe autosuficiența alimentară, mai ales pe, prețul, pe piața orezului, foarte importante finanțări acolo, un set de politici, de măsuri politice destul de similare cu Uniunea Europeană pentru a stimula dezvoltarea agricolă. Una din uh, chestiunile importante care trebuie cunoscute este că media unei ferme agricole în Japonia e de 1,5 hectare, deci foarte mic mică suprafață, e vorba de o agricultură pe suprafețe mici și avem și o problemă de îmbătrânire a populației, pentru că, de exemplu, media de vârstă la fermierii din domeniul cultivării orezului e de 70 de ani. Și vă vorbesc aici de medie. Apoi, um, Elveția. Elveția are două abordări. Au un nivel înalt de susținerea prețurilor, similar cu Japonia și cu Uniunea Europeană pe politicile ei vechi, dar avem și un sistem de plăți directe foarte bine dezvoltat, tot așa foarte asemănător cu sistemul Uniunii Europene, care țintește toate felurile de măsuri pentru a menține agricultura în zonele defavorizate și pentru ca agricultura să ofere populației toate bunurile necesare de primă necesitate și deci o combinație de susținerea prețurilor cu aceste susținere de piață. Și acum SUA, aici vedem o mare schimbare, o trecere la susținerea fermelor, a, um, la o subvenționare puternică a a fermierilor. Există un, o natură ciclică, cumva, pentru că dacă prețurile sunt înalte, susținerea e scăzută, dacă prețurile sunt scăzute, susținerea e înaltă. Deci este o formă de susținere, de suport care se orientează după prețurile și volatilitatea prețurilor pe piață. Aș vrea să ne uităm acum puțin în detaliu la instrumente, să vedem ce au făcut experții din fiecare țară. Deci noi le-am cerut să ne dea o privire de ansamblu asupra obiectivelor din diferitele țări și să ne arate care sunt tendințele recente, dincolo de tendințele financiare, dezvoltarea noi instrumente și așa mai departe. I-am rugat să ne ofere și o listă lungă de instrumente care să țintească obiective similare cu cele pe care le avem la PAC acum. Avem 75 de măsuri pe o listă care seamănă cu uh, PAC și le-am cerut tocmai să studieze acele instrumente care în momentul de față nu sunt incluse în PAC și să vorbească și despre instrumentele care sunt foarte diferite de cele pe care le folosim noi în uh, cadrul PAC. Am primit o listă de 75 de instrumente, din care am selectat 17 pentru o analiză mai aprofundată. Și pentru această analiză aprofundată am utilizat așa zisele așa zisa matrice de obiective pe instrumente de colectare a informației, și de uh, comparabilitate între instrumente și măsuri care să ne ajute la a um, analiza datelor. Ce am uh, constatat este că avem instrumente pentru gestiunea riscului, instrumente pentru menținerea uh, măsurilor de mediu. Sunt multe informații despre astfel de instrumente, dar ne-am uitat și la măsurile din domeniul dezvoltării rurale și nu am găsit multe care să fie neapărat interesante pentru UE ne-am uitat și la măsurile pentru regiunile care au uh, handicapuri regionale, naturale, regiuni defavorizate și ne-am uitat la obiectivele pe care le-au stabilit aici, unde am găsit mai multe aspecte, mai ales pe latura de inovare și de cunoaștere, care sunt bine integrate și în celelalte domenii tematice și care sunt interesante. Mai sunt însă și alte măsuri, la capitolul alte măsuri, pe care vrem să vi le prezentăm, de marketing, de garanții și granturi în domeniul agricol care pot fi interesante pentru Uniunea Europeană. The criteria, um... Despre criteriile pe care le-am folosit pentru a evalua aceste măsuri. Sunt criterii care sunt folosite în mod normal în Uniunea Europeană pentru evaluări. E vorba de eficiență, eficacitate și coerență. Și am mai adăugat câteva criterii pe care le-am considerat noi importante sau interesante. De exemplu, compatibilitatea la nivel de fermă, de exemplu, cât de ușor poate fi implementat un anumit instrument în contextul agricol european, cât de ușor este să adopte anumite măsuri și cu ce potențial vine un asemenea instrument cum contribuie și la alte obiective ale PAC, dincolo de obiectivele inițiale pentru care s-a făcut evaluarea. Nu avem, din păcate, suficient timp ca să trecem prin toate cele 17 instrumente, dar ele sunt, desigur, descrise în studiu. Dorim însă să ne axăm pe trei instrumente. Unul din domeniul mediu, celălalt din uh, domeniul risk management și celălalt din domeniul cunoaștere și inovare. În primul rând, avem în vedere obiectivul de a combate schimbările climatice. Am ales această măsură ca un exemplu interesant despre cum să reduci emisiile de carbon din atmosferă. Nu e neapărat parte directă a, din politica agricolă. E mai degrabă o parte integrantă a politicii de mediu sau politica împotriva schimbării climatice, dar e un instrument care există în Australia și care este implementat pentru a întruni obiectivele de mediu. Partea cea mai interesantă a acestui instrument este că este acordat prin licitație inversată. Prin urmare, deținătorii de teren sau fermierii sunt cei care își exprimă interesul față de acest instrument, după care uh, oferă un preț, după care e selectată cea mai bună valoare pentru investiții. În ultimii trei ani, cam 1,7 milioane de euro, spune vorbitoare, au fost uh, sumele alocate astfel. Mare parte din proiectele finanțate astfel au fost proiecte uh, pentru înlăturarea animalelor de pe anumite terenuri. Și am analizat puțin instrumentul și ne-am dat seama că la capitolul eficiență, eficacitate, rezultatul este mai degrabă mediu, dar compatibilitatea este mare la nivel de ferme. Deci, este, prin urmare, un instrument ușor de implementat de către fermieri. În plus, este și foarte coerent cu celelalte obiective pe care le-am identificat. Al doilea instrument la care ne-am uitat sau pe care vrem să vi-l analizăm în detaliu astăzi, se referă la o măsură pentru gestionarea riscului. De fapt, am analizat numeroase asemenea măsuri. Ele pot fi grupate pe două capitole. Odată avem capitolul cu privire la retenția riscului și apoi cu privire la transferul riscului. Aici este vorba de retenția riscului, deci cum să-i ajuți pe fermieri să reducă riscuri uh, mai uh, superficiale, cum ar fi fluctuația prețului. Iar aceste măsuri sunt mai degrabă low cost. Modelul pe care l-am uh, analizat este modelul AgriInvest din Canada. Obiectivul este acela de a stabiliza veniturile agrare. Este un cont de economii gestionat independent de către băncile participante banii plasați în aceste conturi sunt uh, bani uh, care beneficiază de un top-up din partea guvernului. Da, e, există compatibilitate cu reducerea riscurilor superficiale, este un instrument ușor de implementat, însă Compatibilitatea cu alte obiective PAC este doar uh, parțială. A treia măsură se referă la o măsură de dezvoltare rurală. N-am găsit foarte multe instrumente inovatoare care să fie foarte diferite de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Ba chiar ne-am dat seama că politica de dezvoltare rurală din Europa vine cu o serie amplă de măsuri care nu mai există altundeva în lume, însă am găsit un mod de implementare foarte interesant. E un exemplu mai special. E vorba de plățile multifuncționale din Japonia. Obiectivul acestor plăți este acela de a menține sau restaura infrastructura agricolă, cum ar fi drumurile, irigațiile, dar și ideea de a construi peisaje agricole. Fondurile sunt plătite uh, unor, unor grupuri de fermieri sau unor grupuri de rezidenți din mediul rural, nu neapărat la nivel individual. Este o abordare totuși interesantă. Am văzut că are potențialul de a spori um, capitalul social în mediul rural, are și potențialul de a spori legătura dintre fermieri, deci incluziunea socială. Și stimulează economia non-fermieră din spațiul rural. În plus, este un proiect important pentru gestionarea resurselor uh, în general, de exemplu apă și așa mai departe, dar această măsură nu se potrivește foarte bine cu PAC, pentru că se axează în special pe producția, pe producția orezului. În plus, se dorește orientarea pe, fe, um, pe agricultură de mari dimensiuni, large scale, ceea ce nu este neapărat ceea ce se aplică în Uniunea Europeană. Deci este vorba de faptul că Japonia oricum se concentrează foarte mult pe uh, Uh, fermierii care acționează la scară largă. Subvenționează mai degrabă mentenanța. Asta oricum, după părerea noastră, trebuie să se întâmple. Deci costul uh, este mai degrabă transferat către fermier, dar compatibilitatea cu nivelul uh, fermierilor este mare, la fel și coerența. modul de implementare ar fi ceva interesant pentru Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul lui Rul pentru un rezumat al recomandărilor. Haideți, deci, să prezentăm în rezumat aceste recomandări. O primă observație. Dacă e să comparăm Uniunea Europeană cu celelalte țări, are o politică și o poziție avansată uh, prin felul în care și-a gestionat uh, și uh, creat instrumentele, totul este destul de comprehensiv, dar sunt în continuare moduri prin care putem învăța de la alte țări. În primul rând, cu privire la gestionarea riscului, noi în PAC avem un toolbox pentru mm, managementul riscului, după cum spunea și Simone, sunt două căi de a face față riscului. Să menții riscul la nivelul fermei, dar să dai fermierilor instrumente pentru a face față, deci retenția riscului, sau să îl combați. Ce este foarte interesant a fost ce am observat în Australia și Canada cu depozitele acelea de economie. Fermierii pot economisi bani, îi pot pune într-un cont îi pot folosi. Sunt bani ce pot fi apoi utilizați în situații de risc extrem. De exemplu, pentru a-și spori lichiditatea la nevoie. Ne dăm seama că este un principiu de precauție la nivel de economii este cumva la limita mandatului PAC și la limita mandatului politicilor fiscale, pentru că oricum fiecare stat membru are propriile politici fiscale, dar este totuși o inovare interesantă. În ceea ce privește măsurile de transfer al riscului, avem articolul 39 aici, Aici Uniunea Europeană nu are neapărat foarte multe de învățat, dar problema pe care o avem noi este problema cu absorpția redusă în anumite state membre. Din exemple, ne-am dat seama de următorul aspect. Uitați-vă la Australia și mai ales la SUA. E vorba de niște rate care pot să ajungă foarte sus, 80% în Japonia este parțial obliga, obligatoriu, de fapt nu formal obligatoriu, dar felul sau modelul funcționează în așa fel încât este aproape obligatoriu să particip la aceste programe. Gestionarea riscului interacționează cu prevenția crizelor și toate măsurile de aici. Se poate interveni și astăzi și ar fi interesant să spunem că fermierii ar trebui să-și asume câteva măsuri aproape într-un mod obligatoriu. Instituțiile de finanțare pun acum presiuni pe lângă fermieri pentru ca aceștia să ia măsuri de risc. În ceea ce privește mediul, ne interesează mai ales ceea ce se întâmplă pe termen lung. Ce facem noi în Europa cu măsurile de agromediu? Ele acoperă o perioadă de vreo șase ani. Adăugăm acum ecoschemele, un exercițiu anual, eu zic că pe termen uh, scurt avem destule posibilități, dar din alte exemple am văzut programul de conservare din uh, SUA, programul de reducere a emisiilor din Australia. Sunt programe pe termen lung, 20-30 de ani. De exemplu, cu, privire la consolidarea solului. E interesant și pentru noi acest aspect, dar mai ales pentru că astfel reușim să construim capital ecologic. Asta durează ani de zile până obții așa ceva și atunci dacă tot obții asta, vrei poate să ai o politică orientare pe termen lung, cu niște angajamente pe termen lung față de niște obiective. Ar fi interesant pentru Europa. La mecanismele de selecție, după cum a spus uh, deja Simon, vedem în Australia și în SUA ca un sistem de licitație, în așa fel încât fermierii pot să ofere, să participe, să furnizeze servicii, dar cu un anumit preț. Să ne gândim un pic la acest mecanism de alocare cu privire la măsurile de agromediu. Ce se întâmplă cu localizarea spațială a anumitor măsuri, cu toate eforturile, aș zice că mecanismul acesta de licitație nu este cel mai promițător. Dar dacă mergem în direcția combaterii gazelor cu efect de seră, un bun public global, aici nici nu mai contează unde este întreprins efortul. Aici ne orientăm în funcție de eficiența costului, ca să obținem un câștig. Este un element foarte interesant, chiar avem de învățat de aici, pentru că deocamdată nu avem așa ceva în Uniunea Europeană. Apoi, cu privire la reducerea riscului, cu privire la reducerea gazelor cu efect de seră din Canada și reducerea riscului cu privire la pesticide din Elveția. E interesant cum în Elveția au o cooperare pe un mare proiect pilot. În acest proiect pilot combină cunoașterea cu sprijinul și inovarea. Avem și noi uh, AIP Agri, dar uh, mai sunt multe de învățat din acest exemplu. Despre dezvoltarea rurală, a spus deja Simon, Uniunea Europeană e bine dotată la acest capitol, dar ne interesează mai ales latura de colaborare, acțiunile de colaborare. Vedem cum se colaborează în Japonia, unde se oferă fondurile la nivel de comunitate, nu la nivel de individ, pentru a se găsi la comun cea mai bună soluție într-un anumit domeniu. În ceea ce privește schemele de compensare, ele sunt diferențiate în alte părți. Deci nu sunt uh, plătiți fermieri în funcție de venitul mediu, în unele programe vedem că plățile sunt chiar foarte diferențiate în funcție de diferențele speciale ale condițiilor de producție. Și cred că pot să îmi închei intervenția. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru aceste prezentări deosebit de interesante. Nici nu v-am uh, stresat cu timpul, fiindcă pentru noi a contat foarte mult să avem o vedere exhaustivă de ansamblu asupra studiului dumneavoastră. Toți s-au anunțat la cuvânt, toți cei care doreau să intervină dacă nu mă înșel, vreo 20, ba nu, 12 vorbitori, spune președintele, deci fiecare are dreptul la 3 minute de intervenție ca să avem apoi suficient timp de dezbatere și începem cu doamna Schreier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Vreau să mulțumesc vorbitorilor din această dimineață. O poveste foarte interesantă. Am auzit în ultima vreme foarte mult uh, despre politica uh, comunitară agricolă și felul în care ea este organizată la nivel european. Am trei întrebări uh, concrete și apoi mă voi adresa special lui RUL. În ceea ce privește gestionarea riscului, este un foarte bun instrument acela despre care ați vorbit. Vorbim și noi aici despre gestionarea riscului. Cum trebuie să introducem așa ceva? Discutăm despre grupuri de fermieri, nu-i așa? Dar cine conduce, cine gestionează gestionează totul? Și apoi depozitele de economii, ce sunt? Sunt uh, umplute cu bani europeni sau ce fel de sume? Uh, termen lung și mediu. Da, într-adevăr, uh, îmi place ce aud, mai ales despre faptul că în politica agricolă comună este foarte important ce se întâmplă și cu libertatea fermierului. Eu sunt din țările de jos. Dacă nu faci ceva pe termen lung, atunci e o problemă și cu finanțarea. Deci sunteți de acord cu mine că trebuie să existe intervenții pe termen lung și că ar trebui uh, să intervenim și la nivelul domeniilor Natura 2000. Și apoi, uh, în nordul Olandei, Discutăm foarte mult despre problemele care sunt acolo. Ați spus că trebuie să uh, renunțăm la cărbune, că trebuie să nu mai avem gaze cu efect de seră și cei din nordul Olandei vor să rămână în continuare fermieri. Dar cum se pupă asta cu politica agricolă comună și toate măsurile care se dau acum? Mulțumesc! Domnul Erdos. Necur, köszönöm az előadóknak a hasznos... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc prezentatorilor pentru acest studiu. Anul trecut am ascultat din partea unui institut de cercetare din Franța cum uh, că China cheltuie de două ori mai mult pe agricultură. Așa se pare. La fel și sprijinul în SUA este echivalentul la ceea ce avem noi în Uniunea Europeană. Din anii 80, aici a fost o scădere. Discutăm despre o reducere cu 11% în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile din agricultură, o reducere drastică, după părerea mea, este inacceptabilă. Așa ceva, cu siguranță, colegii mei sunt de acord cu mine. Prin urmare, care este situația competitivă a fermierilor noștri la scară globală? Mai suntem uh, în top 5 în rankingul global sau uh, ne ducem în urmă? În al doilea rând, uh, ridic un subiect pe care l-am tot ridicat aici la reuniunile Agri. Studiul dumneavoastră s-a referit la asta de mai multe ori. Ați tot vorbit despre Japonia, despre alte țări. Ați vorbit despre dezvoltare și dezvoltarea cercetării în agricultură. Eu zic că este un punct cheie pentru Uniunea Europeană, pentru că avem schimbările climatice. Știți că e o problemă cu seceta, chiar și aici în Europa, și nu avem suficiente irigații în Uniunea Europeană. Sunt probleme la acest capitol, deci chiar și în Uniunea Europeană. De fapt, discutăm despre 6,1% uh, situații unde problemele sunt chiar grave și suntem oricum sub uh, media globală. Vreau așadar să-i întreb pe experții noștri ce părere au despre irigații, despre proporția irigațiilor pe care o oferim noi, care este situația în Uniunea Europeană comparativ cu alte țări uh, dezvoltate din lume și în ce măsură sunt măsuri pentru a prezerva apa în diferitele state membre. Cum se stochează apa, care sunt măsurile uh, de intervenție și care este poziția noastră. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Doresc să mulțumesc și eu uh, experților noștri pentru cele expuse și aș dori să mă concentrez uh, pe un aspect care a fost ridicat și de colega Schreier și anume legat de managementul riscului. Am reținut ce se întâmplă în Canada, faptul că se transferă presiunea sau, mă rog, această responsabilitate a prețului scăzut de la produse către consumatori. Dar vreau să vă întreb în cât timp se face acest lucru, pentru că s-ar putea să avem de-a face totuși, pe de-o parte, și cu scăderea, um, mă rog, cumpărărilor, vânzărilor. Până la urmă, dacă crești prețul, îți merg în cap um, vânzările. Plus de asta este acest mecanism eficient pentru fermier, pentru că el are nevoie de, uh, mă rog, de a susține ferma în fiecare zi, uh, de a-și uh, trata animalele, de a-și de a da mâncare la animale, de a-și da îngrășăminte la, mă rog, la terenul și așa mai departe. Deci, în ce măsură această chestiune este fezabilă pe un interval de timp scurt? Și mă interesează chestiunea legată de depozite. Nu am înțeles foarte bine acest lucru și v-aș ruga să-l detaliați. Uh, spuneați că fermierii își pot pune uh, sau că să pun niște bani în niște depozite pe care fermierii îi folosesc în vremuri de criză. Cine pune acești bani? Îi pune fermierul? Dacă îi pune fermierul, nu n-am făcut absolut nimic, pentru că evident că fiecare fermier poate să-și creeze o anvelopă sau o plasă de siguranță. Sau avem societăți care sunt implicate uh, de asigurări în acest mecanism și dacă da, aceste, aceste societăți au pachete atractive pentru fermieri, pentru că până la urmă este foarte important să vedem uh, și în ce măsură putem să și implementăm această chestiune la nivelul Uniunii uh, Europene, în ce măsură firmele de asigurări, de exemplu, pot să preia riscurile și ce fel de riscuri preiau. Pentru că, de exemplu, în România, din câte am reținut de data recentă, seceta nu este, de exemplu, asigurată. Ei, uh, aceste societăți de asigurare preiau anumite prețuri pe care, mă rog, le are în vedere fermierul și dacă nu se obține acel preț de vânzare care să asigure costurile de producție da, și un minim uh, profit, atunci intervin aceste societăți sau cine intervine? Statul sau aceste societăți uh, de asigurare? Vă ruga să această chestiune să o um, detaliați. De asemenea, mă interesează aspectele legate de reînnoirea generațiilor. Spuneați că în uh, Japonia avem uh, vârsta medie 70 de ani, deci se poate și mai rău decât în Uniunea Europeană, dar aș vrea să vă întreb dacă există mecanisme puse la, uh, mă rog, la îndemâna statelor membre sau rog, dacă există mecanisme care sunt folosite în aceste state pe care le-a studiat în vederea prevenirii îmbătrânirii populației în mediul rural, știut fiind faptul că și în în Uniunea Europeană ne confruntăm foarte mult cu aceste aspecte și încercăm astăzi să găsim mecanisme prin care să atragem pe de-o parte tinerii fermieri în mediul uh, rural și, uh, evident, și noi fermieri sau noi uh, intrați în acest spațiu rural, care nu totdeauna este foarte atractiv și foarte prietenos pentru cei care vor să intre în această, în această zonă. Mulțumesc! Oazou. Domnul Loazou. Merci, Monsieur le Président. Merci la présentation de cette... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare a acestor studii foarte interesante. Există studii care demonstrează că mare parte din țările agricole au o politică agricolă de sprijin, uh, spre deosebire de Uniunea Europeană, care uh, Uh, se concentrează pe volatilitatea prețurilor, care de fapt este o consecință a faptului că piețele agricole sunt financiare și acest lucru e promovat de Uniunea Europeană. Și toate aceste țări au consolidat sprijinul după criza din 2007-2008, ceea ce le-a permis agricultorilor să nu se mai uh, confrunte cu o scădere brutală a prețurilor. Și e adevărat că agricultura este una, un sector strategic care trebuie să fie protejat, dar nu așa se consideră și în Uniunea Europeană. Iar cheltuielile publice pentru sprijinirea agriculturii în uh, Brazilia Brazilia, în China, în SUA, au sporit toate, cu totul, din 2008 încoace. Și doar în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, acest sprijin a scăzut cu 18% între 2008 și 2015. Mai rău decât atât, această evoluție negativă continuă să existe. Și aș dori să vă amintesc un uh, studiu realizat de mm, Monagri, care a comparat politica PAC cu politicile agricole din aceste țări. Și am putea să adăugăm, evident, și Rusia la acest grup, care în fiecare zi mulțumește Uniunii Europene pentru embargoul care a fost impus. În SUA ați uh, uh, citat legea fermieră din 2014 care a eliminat ultimele ajutoare cuplate pentru a introduce niște dispozitive care să garanteze nivelul de prețuri și sprijin pentru piață. În Brazilia, în China, în India, toate politicile agricole se bizuie pe dispozitive de susținere, de sprijin în timp ce Bruxelles e singura care își întemeiază politica agricolă pe sprijin decuplat de producție, cu, evident, și amprenta de mediu. Uh, evident, e vorba de directive din partea OMC și doar Uniunea Europeană le aplică ad literam și atunci avem de suferit din cauza situației uh, dezastruoase la nivel mondial. Studiile comparative demonstrează toate că atunci când agricultura, că agricultura este susținută de toate aceste țări și noi ce vom face? Vom aștepta că să nu mai avem agricultori în Europa, ca să nu mai susținem agricultura? Mulțumesc! Domnul Agnew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ați uh, furnizat un document foarte util. Ne-ați arătat uh, cum susțin alte țări agricultura. M-a interesat uh, programul din Australia. Colegii de aici știu prea bine că nu fermierii australieni vor schimba vremea, dar dacă tot sunt încurajați să reducă combustibilul, atunci e util ce ne-ați spus. Însă mi-a fost un picuț greu să analizez cele câteva rânduri de acolo ca să-mi dau seama exact uh, ce se așteaptă de la australien să facă pentru a se bucura de sprijin. Nu știu, e ca și cum uh, s-ar pune ceva deoparte în mod mascat, adică reduc producția ca să primească mai mulți bani. Puteți confirma, vă rog, asta? Unul dintre colegii mei, cred că din România, a vorbit despre apă. Da, nu există foarte multă apă și Trebuie să discutăm despre felul în care fermerii pot folosi fie mai puțină apă sau fie să se poată baza strict pe ceea ce au, să dezvolte uh, tehnici noi de producția plantelor, dar uh, din păcate lobiul verde în Uniunea este atât de puternic, nu doar s-au uh, uh, abolit uh, uh, culturile cu, OM, cu organisme modificate genetic, ci și și organismele îmbunătățite genetic și eu cred că din acest punct de vedere este o eroare. Ar fi poate interesant să simulăm un pic cum putem să protejăm venitul fermierilor. Uitați-vă puțin la poziția Regatului Unit. Probabil că Brazilia ar putea să hrănească Regatul Unit, ar putea cultiva uh, mai multe culturi pe an, se plătească puțin pe oameni, să distrugă uh, pădurea tropica amazoniană și noi am primit în Regatul Unit mâncare mai ieftină. Desigur că este și o altă fațetă a monedei, căci vremea uh, în moneda s-ar putea strica și atunci, bineînțeles, că oamenii de acolo ar trebui să fie protejați, iar, a, iar hrana ar putea fi uh, utilizată ca o armă. Brazilia și-ar putea da seama că ar putea stopa uh, exportul către noi și să-l exploateze politic. Și apoi este și terorismul pentru că până la urmă toate aceste vase trebuie să acosteze undeva și uh, sunt foarte vulnerabile, pot fi atacate. Deci uh, toate aceste țări au nevoie de un nivel de securitate alimentară. N-am auzit menționându-se asta aici. Toată lumea trebuie să facă asta, toată lumea uh, are acea, acest, mar, această marjă de manevră. Există uh, Uh, nevoia de a alimenta cu alimente oamenii, nevoia de a proteja probabil agricultura, dar să nu uităm, alimentele trebuie să aibă un uh, preț rezonabil. Voi ieși preț de câteva minute, domnule președinte, dar voi reveni pentru răspunsuri, sper. Mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Calambier. Oui, monsieur le président. Domnul Columbie, mulțumesc, domnule președinte. Observăm în acest uh, raport uh, mai multe elemente constante în ceea ce privește alte tipuri de agricultură mai bune decât uh, cele din Europa. Sprijin pentru piață, spre deosebire de ce se întâmplă în țările OCDE și totuși e un mecanism care îi protejează pe agricultori și veniturile acestora. Recomandările acestui studiu se referă la trei aspecte principale. Acoperirea riscurilor, gestiunea mediului și a emisiilor de CO2 și politicile de dezvoltare rurală și compensarea handicapului natural. Dar mă întreb dacă e suficient evident, în ideea unei noi politici agricole comune. Trebuie să definim o adevărată politică agricolă comună. E suficient? Nu cred. Ce se întâmplă cu reglementarea piețelor, impactul asupra teritoriilor rurale, asupra fermierilor? Ce se va întâmpla cu calitatea alimentației produselor agricole, renoirea generațiilor în domeniul agriculturii? nu se spune prea mult despre acest lucru și nu se vorbește uh, decât despre proprietarii funciare în loc să vorbim despre țărani, despre agricultori ca atare. Se pare că e ceva secundar, uh, nu neapărat important pentru acești autori ai studiului. O altă fațetă a evoluțiilor sugerate este că acestea sunt toate compatibile cu ultraliberalismul care domnește în Europa în momentul de față și liber schimbul cât cuprinde. Produse consumate la nivel local, produse local și consumate acolo, nu. Uh, sequestrarea carbonului, asta contează. Eu cred că agricultura și teritoriile rurale mor încetul cu încetul și e o realitate, tocmai pentru că nu avem politici cu adevărat specifice țintite pe producția agricolă. Iar răspunderea noastră ca și aleși este să avem astfel de politici țintite pe agricultorul activ și pe producția sa. Și avem exemple în acest sens care au fost evocate în raport. Fără asta să știți că ne, ne învârtim în cerc și uh, uh, mediul rural se va goli în continuare de populație și vom avea doar proprietari funciari foarte mari care vor putea utiliza argumente la modă cu subvenții aferente ca să se îmbogățească în detrimentul comunităților locale. Deci, de fapt, nu vom mai avea o agricultură de tip familial care, de fapt, reprezintă majoritatea în mare parte din țările europene în momentul de față. Mulțumesc! Poseł Flanagan. Domnul Flanagan. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și foarte bună. Acum, în ceea ce privește gestionarea riscului și instrumentele de gestionare a riscului, s-au făcut multe referințe la acest lucru, noua propunere de cap, de PAC. Și bănuiesc că pe măsură ce vom avansa, evident, încercăm să găsim o o roată care poate a fost deja inventată, poate nu neapărat rotundă, ci pătrată și dacă dintr-o dată descoperi roata rotundă, încerci să profiți pe ea. Dar de fapt, analizând sistemul, îți dai seama că sistemul nu funcționează foarte bine și sistemul de gestionare a riscurilor în Canada, în suma, sincer, nu prea văd cum anume i-a ajutat pe acești fermieri. Bun, poate a, a, a ajutat uh, companiile de asigurări pentru fermieri. Eu aș vrea să na, nu ne confruntăm cu o situație asemănătoare cu cea din SUA, unde oamenii au de suferit din cauza celor care joacă golf, precum Rory McIlroy și Tiger Woods și uh, um, cei care câștigă milioane de pe urma golfului și uh, agricultorii au de suferit. Nu! Trebuie să um, lucrăm în atenția agricultorilor, așa că să nu ne lăsăm pe această, pe această cale. Apoi, dacă e să comparăm cu ceea ce facem în Europa și ceea ce se întâmplă în, întreag, în restul lumii, au fost câteva exemple referitor la sisteme de sprijin care îi plătesc pe oameni în funcție de ceea ce produc. Asta exista acum 20 de ani. Acum situația e diferită în Uniunea Europeană. Acum încercăm să schimbăm și să avem o nouă politică agricolă comună Uh, mă, am impresia că avem un dublu la angaj comparativ cu întâlnirile din umbră, când toată lumea spune că de fapt vrem să-i plătim pe oameni exact pentru ceea ce produc. Însă toată lumea nu vrea ca acest lucru să se întâmple din nou. Și dacă să ne uităm la diferitele ecoscheme, așa cum au fost ele concepute, eu zic că dacă, așa cum făceam acum 20 de ani, să-i plătești pe oameni pentru ceea ce produc, ar trebui să facem asta și acum, în continuare. Uh, uh, alte aspecte ale prezentării, și anume că sequestrarea carbonului, modelul acela care există în Australia, a fost evocat și când m-am uh, interesat mai mult în detaliu să văd cum funcționează, poate cam târziu pentru propria noastră PAC, eu mă gândesc că ar trebui să figureze în propria noastră CAP reformată. Pentru că uh, Imaginați-vă ce se întâmplă cu seceta, așa cum s-a întâmplat în Uniunea Europeană sau în alte locuri. Uh, oamenii sunt uh, încurajați să planteze anumite uh, culturi și se produc până la 12 tone de carbon pe hectar, dar, de fapt, terenul deja captează 40 de tone de carbon pe hectar. Și atunci, de fapt, e un sistem în care plătești pe oameni în funcție de cât poți să captezi și să uh, stochezi și mă gândesc că asta va duce la niște schimbări, perturbări majore. Mă gândeam că n-ar fi rău să ne dați mai multe informații și să vedem cum anume acest sistem poate fi aplicat și în circunstanțele noastre europene. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat că nu mai e de față colegul Agnew. Poate cineva de la biroul său o să, o să îi transmită informația că nu există niciun fel de interdicție a organismelor modificate genetic în Europa, ci doar aplicarea principiului de precauție. Întrebarea mai e foarte precisă și țintită pe schemele de gestionare a riscului. Vreau să știu dacă aveți rezultate ale studiului dumneavoastră în ceea ce privește procentul de bani publici, proporția de bani publici care ajunge la sectorul public al fermierilor. Deci, până la urmă, cât sprijin primesc fermierii și cât uh, din acel sprijin ajunge la companii private și uh, uh, întreprinderi private. Și dacă e să comparăm diferitele măsuri de sprijin uh, și sprijinul obținut din bani publici, mă întreb dacă se ating acele obiective de mediu și dacă se atinge obiectivul de a menține pe fermieri la țară, la muncă, în agricultură. Uh, ați putea spune că aceste măsuri au fost mai uh, încununate de succes pentru a atinge aceste obiective? Domnul de la e, doamna de la E, mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc experților pentru acest uh, studiu. N-am intrat în detalii, dar uh, am totuși anumite dubii. Dumneavoastră evocați anumite instrumente în ceea ce privește acele economii, așa, din precauție, ca să zic. Dar nu vă referiți nici la, nu vă referiți la fiscalitatea celor țări în care ați desfășurat studiul. Mie mi se pare că aspectul fiscal are o consecințe importante în ceea ce privește utilizarea acestui tip de instrument de gestionare a riscurilor, deci prin economii de, din precauție. Și în fond rămân cu un semn de întrebare după prezentare. În fond, toate aceste țări care au fost studiate, care e adevărata lor strategie, care sunt adevăratele lor obiective? Să fie independente din punct de vedere alimentar, să aibă o politică agricolă și de, de alimentație publică, sau să aibă un impact uh, asupra mediului și atunci nu mai e vorba de o politică agricolă, ci o politică de mediu. Mi se pare destul de greu să răspundem la toate aceste provocări în același timp, cu același nivel de exigențe și, oricum, eu mi-aș dori ca în Europa să știm clar în ce direcție dorim să mergem și să folosim fonduri publice pentru a menține o activitate rurală doar așa pentru că asta înfrumusețează peisajul, bun, dar poate ne dorim și un nivel de calitate, de autonomie alimentară a cetățenilor europeni. Iată un alt obiectiv. Iar uh, recomandările dumneavoastră le-am ascultat, însă ca să le aplicăm ar trebui mai întâi să fim ferm hotărâți noi aici, în instanțele europene, în Parlamentul European și să știm clar înspre ce vrem noi să uh, țintim această politică agricolă comună. Mulțumesc! Bogovici. Mulțumesc, domnul Bocovici. studiu. Da, mulțumesc că îmi dați cuvântul, mulțumesc pentru acest studiu excelent care ne oferă o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în lume. Ce îmi lipsește mie? Informații despre ce se întâmplă în America de Sud, un producător crucial cu impact major asupra piețelor noastre, e acordul cu Mercosurul, care e relevant pentru că ar putea exista implicații și aici. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb despre uh, relația între diferitele programe din agricultură. Știm ce se întâmplă în Europa, există un segment care depinde de producție, cu plăți legate de producție și apoi avem al doilea pilon despre dezvoltarea rurală și apoi al treilea pilon care capătă din ce în ce mai multă importanță legat de mediu. Vreau să știu puțin care este raportul, proporția dintre cele trei elemente în țările pe care le-ați studiat dumneavoastră. Deci, odată plata directă la nivelul fermierilor și celălalt aspect se referă la mediu și dezvoltare rurală. Un alt subiect care mă interesează e următorul. Birocrația. Povara administrativă din aceste sisteme. La o primă privire, Sistemele analizate de dumneavoastră par cumva mai simple. Noi tot vorbim cu fermierii și primul lucru de care ei se plâng e faptul că politica agricolă comună este prea complicată, impune prea multă birocrație. Vreau să știu, din analiza dumneavoastră, v-ați dat seama care este proporția birocrației în celelalte țări? sigur accentul fiind pe simpli, simplicitatea sistemelor. Și este exact cum ați spus dumneavoastră în concluzii, Se pare că toate sistemele studiate de dumneavoastră au și o asigurare în caz de risc, că e vorba de catastrofe naturale sau riscuri de piață. Noi am încercat la pilonul 1 și 2 să venim cu măsuri în acest sens, de exemplu cu sprijinul venitului la hectar, dar din ce în ce mai mult, mare parte din fonduri merg înspre măsurile de dezvoltare rurală și de mediu. N-ați fi de acord cu mine când spun că anumite sisteme în țări foarte bogate sunt mai generoase decât ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană? Mulțumesc! Da. Domnul Lope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų buvo labai įdomu, labai ačiū pranešėjom, kad jūs pristatėte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și invitațiilor noștri pentru această prezentare deosebit de importantă, cu propuneri, cu recomandări. Gestionarea riscului sistemul de licitații, sprijinul uh, comunitar, iată trei măsuri care nu sunt aplicate în Uniunea Europeană sau sunt aplicate pe o scară redusă. Și eu cred că ar trebui să examinăm mai îndeaproape aceste măsuri, iar comisia ar trebui să se gândească la o eventualitate, să le aplice și eventual să ne prezinte concluziile sale. discutăm aceste aspecte, dar uh, faptul doar că discutăm asta nu va schimba situația prea mult pe viitor. Și am o întrebare în ceea ce privește sprijinul oferit uh, uh, de autorități, sprijinul comunitar. Aș vrea să știu, au existat plăți suplimentare care au fost efectuate sau sprijinul în fond a scăzut pentru că s-a ținut seama de plățile efectuate direct către fermier. De asemenea, Știu că la un moment dat, acum câțiva ani, s-a încercat aplicarea a gestiunii de risc în sectorul lactatelor și a fost o măsură care a funcționat destul de bine. Și mă gândesc că ar fi bine să învățăm din această experiență. Și pot să vă spun, spre exemplu, că în țara mea, și în țările din nordul și estul Europei, e foarte important să poți oferi sprijin și pentru recuperarea terenurilor. Ar putea fi, de asemenea, o măsură de sprijin. Apoi, comparabilitatea. Eu nu cred că e foarte corect să compari situația din Australia și din Elveția și cu ceea ce avem noi aici, în Uniunea Europeană, pentru că noi, în Uniunea Europeană, avem politici de agricole comune. Uh, dar sistemul de sprijin e un pic diferit, totuși. Când ne uităm la uh, plățile directe, mărimea lor depinde de la stat la stat. Există anumite state membre care uh, vin cu sprijin suplimentar uh, sub al doilea pilon pentru că au mijloace financiare pentru a face acest lucru și alte state membre vin cu sprijin pentru infrastructura fermelor, spre exemplu, prin uh, sistemele lor bugetare naționale. De aceea mă gândesc că ar fi poate mai bine dacă ați putea să facem o adevărată comparație a situației din acele cinci țări pe care le-ați selectat dumneavoastră cu state membre, spre exemplu, din Uniunea Europeană. Spre exemplu, Australia a comparat cu Polonia sau cu Spania și atunci comparația, comparabilitatea ar fi mai bună, pentru că politicile, politica agricolă comună lasă foarte multă marjă de manevră statelor membre, mai ales în domeniul dezvoltării rurale, acolo unde se poate veni cu sprijin suplimentar. Și atunci situația per stat membru e foarte diferită și diversă. Așa că aș avea o întrebare. Cine primește sprijinul? Proprietarul terenului sau fermierul, cel care muncește pe tarla? În articolul 16, în tratatul de aderare, se indică în mod foarte clar că sprijinul este oferit acelor persoane care muncesc. Deci dacă un fermier, nu știu, angajează pe cineva care să se ocupe de vaci. Atunci, persoana respectivă eligibilă, da sau nu pentru sprijin? Ar fi interesant să vedem care e părerea dumneavoastră. Eh, gracias, presidente. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că n-am reușit să fiu uh, prezentă la începutul acestei uh, conferințe, dar urmărind ceea ce s-a spus și urmărind și tema ce a fost prezentată, aș dori totuși să fac câteva comentarii și eventual să adresez câteva întrebări. Mai întâi, mie mi se pare că în timp ce politica agricolă se va limita la distribuirea unor ajutoare din bani publici, să știți că nu vom rezolva astfel problema mai conținut pe fond. Acum, nu vreau să mă lansez în ceea ce privește nedreptatea sau ne, felul în care sunt repartizate aceste ajutoare în mod inechitabil, dar există totuși un aspect care trebuie subliniat și anume că banii publici care vor fi acordați agricultorilor și uh, uh, nu e în realitate data acestor persoane, ci pentru a avea materie primă ieftină în, la îndemâna industriei și, de fapt, industria aceea agroalimentară este cea care va avea de câștigat. Și asta să fie spus clar și răspicat pe șleau pentru că, în fond, ce le spunem noi agricultorilor? Le spunem în fermător, doamnelor și domnilor, dumneavoastră lucrați aproape pe gratis, pentru că prețurile pe care produsele dumneavoastră le vor avea pe piață reprezintă aproape nimic, practic nimic și veți munci degeaba pe gratis. Și apoi o să vedem dacă mai sunt bani publici rămași ca să compensăm munca asta, asta gratuită pe care dumneavoastră o faceți uh, în agricultură. Și atunci, având în vedere ceea ce se întâmplă uh, în agricultură, putem spune că nu ne putem mira că nu avem o reînnoire a generației. Da, bă, populația agricolă îmbătrânește, evident și logic. Și întrebarea pe care vreau să o formulez eu către dumneavoastră este următoarea. Care sunt motivele tehnice, științifice care există în așa fel încât să nu putem pune în centrul atenției prețurile care să acopere costurile de producție și munca depusă. Pentru că noi păcălim societatea. Societatea plătește alimentația, produsele agricole la un anumit preț, le plătim prin impozite și în așa fel încât industria agroalimentară să aibă o materie primă ieftină la îndemână. Să spunem clar, pentru că, sincer, ne-am săturat să ascultăm mereu aceleași discursuri. Să mi se explice care e problema, de ce nu putem, prin politica noastră de prețuri, să remunerăm corect munca țăranului și de ce nu avem instrumente ca să reglementăm producția și piețele și să spunem oamenilor adevărul și apoi să hotărască acești oameni ce fel de politică își doresc. Mie așa mi se pare că ar trebui să facem și ar fi corect. Mulțumesc. Nie widzę więcej zgłoszeń. Jeśli by można, ja bym jeszcze... Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci aș dori să-i rog pe cei de la pupitru să răspundă la aceste întrebări și să ne spună și ce e de făcut în legătură cu viitoarea PAC, despre care noi dezbatem de mai multă vreme. Amendamentele sunt deja pregătite și vom avea în curând și votul. Acordul comercial Un punct important și despre fiscalitate. Acestea sunt aspecte importante care au un impact asupra um, ponderei agriculturii în economie în general. Da, cam atât. Vă mulțumesc. O să încerc să răspund la întrebări, o să încerc să mă concentrez pe o serie de întrebări legate de gestiunea riscului și de gestiunea financiară. Aș vrea să fac o remarcă față de prima întrebare care s-a pus de la doamna Schreier. în legătură cu măsurile pe termen lung. Eu cred că colega mea o să poată adăuga mai multe aici. Ceea ce însă considerăm un punct important de propagat Felul în care se poate împleti acest proiect cu Natura 2000 e într-adevăr demn de discuție. Dar uh, în legătură cu măsurile climatice și uh, unele zone se, sunt într-adevăr uh, foarte se, pot, se pliază foarte bine la acest tip de, de măsuri. În legătură cu măsurile pentru combaterea riscului, mai mulți deputați au pus întrebări uh, cheie. Un lucru la care trebuie să ne gândim și poate aici ar trebui să fi făcut mai multe până acum. Sistemul SUA e interesant. Domnul Flanagan a punctat acest interes, care este suma costurilor de tranzacție, de fapt, care este banul, câți bani intră în companii, câți bani intră la fermieri. Nu pot să vă dau cifrele exacte aici, am făcut un studiu recent pentru Digi Agri care a analizat aceste probleme mai de aproape, dar e mult, e un procentaj foarte ridicat. Și sunt de acord că trebuie să ținem cont de costurile de tranzacții, care câteodată trebuie, sunt într-adevăr foarte ridicate și trebuie să vedem și care este eficiența lor, acestor scheme. Ele pot să genereze un rezultat mult mai bun decât în Europa, aceasta e chestiunea promițătoare, dar costurile sunt ridicate. Și întrebarea e dacă merită uh, deal-ul sunt de acord că e nevoie de o studiere mai aprofundată a problemei și cred că aici e și îngrijorarea noastră față de sistemul SUA, care nu mi se pare neapărat exemplul cel mai potrivit pentru UE. Ar trebui să fim precauți când urmăm ceea ce se întâmplă acolo. O altă remarcă care a fost foarte interesantă a fost cea uh, legată de faptul că avem deja sisteme diferite în UE uh, prin intermediul plăților directe. Noi, de fapt, îi susținem pe fermieri deja. Eu aș fi um, rezervat, însă măsurile de risc ar trebui să ofere susținere financiară în cazul în care se întâmplă acest lucru. Deci, dacă ne uităm la plățile directe, e vorba de o sumă de bani care se plătește anual și care nu depinde de situația de risc și deci, într-un fel, am putea să spunem că aici nu e vorba de un instrument legat de risc direct. Dar ceea ce se întâmplă este că stabilizează, de fapt, venitul fermierilor, o parte din el, care nu mai depinde de veniturile din produse și nu mai depinde de prețurile produselor. Din acest punct de vedere, are un impact pozitiv pe stabilizarea veniturilor lor. Pe de altă parte, există și obiecții, desigur, față de această măsură. Eu cred că n-ar trebui să amestecăm însă lucrurile prea mult. S-au uh, mai pus și câteva întrebări cu privire la comparațiile pe care le-am făcut, dacă se pot transfera rezultate pe care le-am obținut din acest studiu pe UE pentru că Uniunea Europeană are o situație specifică. Într-adevăr, recunoaștem această specificitate și nu e ușor. Iată de ce noi, în metodologia noastră, am uh, folosit instrumentul obiectivelor al matricei. Deci ceea ce încercăm noi să analizăm, dacă vorbim de managementul riscului, vedem că diferite țări, deși au diferite specificități, ar dori toate să reduc, reducă riscurile pentru agricultori. E interesant să vedem ce instrumente folosesc și încercăm să învățăm din instrumentele pe care le-au ales. Ne concentrăm pe aspecte foarte specifice și nu neapărat pe măsura ca atare, pentru ca să putem compara cum se ajunge la rezultat. Deci noi acceptăm toate diferențele care există și totuși Considerăm că a fost uh, important să avem uh, această abordare bazată pe obiective și că ne-a ajutat să obținem uh, o concluzie care e valoroasă. În legătură cu măsurile fiscale. Unul dintre dumneavoastră a spus că poate ar trebui să avem mai multă atenție pentru aspectele fiscale, pentru că riscul uh, și politicile fiscale pot să se bată cap în cap. Da, e adevărat. Uh, depășim oarecum însă domeniul de aplicabilitate al studiului, n-a fost neapărat obiectul studiului nostru, dar e într-adevăr un uh, contact de studiat, nu numai pentru gestiunea riscului, dar dacă ne uităm și la comportamentul investițional. Ar fi interesant să vedem de ce în unele țări fermierii investesc mai mult decât în altele. Eu cred că aici și stimulentele fiscale sunt o explicație și pot fi un stimulent important pentru investiții și deci și pentru inovare în domeniul agricol. La fel și cu um, sistemele de um, flexibilizare a taxelor, a, fisca, a fiscalității, uh, măsuri de ușurare a sarcinii fiscale pentru fermieri și acestea joacă un rol foarte important și merită studiate pentru ca să fim conștienți de ceea ce există și cum interacționează cu celelalte măsuri, pentru că toate măsurile, desigur, sunt în interacțiune. S-ar putea, de exemplu, să putem spune că anumite aranjamente fiscale care se fac creează deja diferențe între felul în care sunt tratați chiar agricultorii în diferite state. Există și un fel de Uh, implicit în toate aceste măsuri, în, toate, în poziția pe care o, o au fermierii în mai multe state membre sau state în general și acesta ține mult de poziția pe care le-o acordă statul respectiv. S-a făcut o remarcă și despre America de Sud, m-ați întrebat de ce nu am studiat mai mult America de Sud eu cred că are legătură cu domeniul pe care am vrut să facem studiu. Am avut limitări totuși, dar în sine sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi fost interesant să analizăm și acel, acea regiune. O să dau cuvântul acum colegii mele să răspundă la celelalte întrebări. Da, mulțumesc că să încerc să urmez oarecum o linie a argumentației. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu echilibrul dintre obiectivele politicii uh, și problema securității uh, măsurilor pe care le luăm, uh, securității alimentare. Spunem că am început de la obiectivele PAC când am redactat studiul. Acesta a fost punctul nostru de plecare pentru ca să identificăm instrumente relevante din țările pe care le-am studiat. Dar ne-am uitat și la diferențele uh, dintre obiectivele politicilor agricole din uh, statele pe care le-am analizat și sigur că aici am dat de diferențe foarte mari. În Australia, după cum știți, există un obiectiv economic foarte puternic și foarte puține aspecte de mediu care interferează cu politica agricolă, pentru că toate aceste probleme de mediu sunt tratate în afara politicii agricole în Canada se combină obiectivele economice cu câteva obiective de dezvoltare rurală sau de mediu, dar nu atât de puternic ca și în Uniunea Europeană. Japonia și um, Elveția sunt oarecum mai uh, apropiate de Uniunea Europeană, combină acest set de obiective și ceea ce e foarte interesant și pentru rest este că se concentrează în mod deosebit pe securitatea alimentară ca parte din obiectivele rurale, ceea ce n-am găsit în alte țări. Un alt aspect interesant, uh, mai ales din perspectiva UE, este că Elveția are pe partea de consumator foarte multe componente integrate în obiectivele politicii sale. Pe de o parte, vedem care sunt obiectivele politicii într-o țară și apoi care sunt instrumentele pe care acea țară le are pentru ca să se potrivească obiectivele sale cu obiectivele UE, ceea ce nu e întotdeauna foarte ușor. Am încercat să ne uităm la mai multe aspecte aici. Mai e ceva care s-ar putea să fie formulat, de exemplu, ca politici uh, de uh, politici, obiective politice, dar care nu întotdeauna sunt, de fapt, uh, și uh, combinate cu instrumente. De exemplu, securitatea alimentară nu întotdeauna este acompaniată de măsuri în acest sens. Deci trebuie, sigur, să ne uităm și la această coerență între obiectiv și măsuri, dar nu a fost obiectul studiului nostru. Pe noi ne-au interesat mai mult instrumentele inovatoare de pe urma cărora am putea să învățăm ceva și deci am încercat să ne concentrăm pe exemple din care să putem învăța ceva pentru Europa. Ca să ne întoarcem la partea de securitate alimentară în uh, SUA, o parte din politicile agricole, securitatea socială, oferirea de alimente persoanelor nevoiașe, sunt lucruri pe care în Uniunea Europeană nu le avem ca parte a politicii culturale. Sper că am răspuns la întrebarea despre relația dintre obiectivele politice și obiectivele naționale. Foarte interesant de văzut că politica agricolă din Canada se concentrează pe o simplitate a măsurilor sale. Încearcă să minimizeze eforturile uh, financiare în implicarea măsurilor. A fost singura țară în care chiar am putut să spunem că e extrem de explicită această dorință dar sigur că ei au și timpul și măsurile pentru ca să poată să analizeze eforturile birocratice care trebuie făcute pentru implementarea diferitelor instrumente. Deci nu pot să spun foarte multe despre birocrație. Ne-am uitat la aspectele birocratice acolo unde erau de interes, dar nu întotdeauna am studiat această problemă îndeaproape. Încerc să mai văd prin notițe ce întrebări mai erau. Schemele comunale, a mai fost o întrebare și despre acestea. Am avut uh, ocazia să ne uităm la diferite scheme pe bază comunală. Amândouă erau din Japonia. Și e foarte interesant să analizăm. A mai existat uh, o altă schemă cu privire la uh, asigurările fermierilor din uh, Japonia și aici, um, într-adevăr, e o abordare foarte interesantă de implementare. Trebuie să ținem cont uh, la, de acest aspect și în, în Olanda, de exemplu. Există un cadru al politicilor de mediu unde se ține cont de fapt de el și uh, în uh, alte domenii de politici. Schimbările demografice, în Japonia avem anumite programe care se aplică, de exemplu, stimularea intrării în această meserie a noilor fermieri. E vorba de o politică care nu este neapărat uh, coerentă cu ceea ce facem noi în UE. Se încearcă intrarea afacerii uh, unor întreprinderi sau industriei în uh, stimularea regenerării generaționale și se susține și uh, agricultura de amploare, agricultura pe scară largă, pentru a putea susține această schimbare generațională. Nu știu dacă mai dorește colegul meu să adăuge ceva, mă uit la notițe să văd dacă mi-a scăpat ceva. Da, eu aș vrea să adaug ceva. S-a pus o întrebare despre de ce susținem fermierii bazându-ne pe ceea ce au făcut acum 20 de ani. Și de ce nu avem altă abordare? Eu sunt economist și dintr-o perspectivă economică, eu mă gândesc la ce vă referiți când puneți această întrebare, dar uh, una din motivațiile pe care le-am uh, exprimat este că bunurile publice și banii publici trebuie să se cheltuiască pe bunuri publice. În trecut am avut o paradigmă a veniturilor care a fost considerată, deci paradigma productivității a fost foarte importantă atunci când s-a inițiat pacul, producția de alimente fiind esențială. Am avut foarte mult succes cu ea, dar acum s-a schimbat lucrurile și întrebarea e dacă nu suntem fixați în această paradigmă în care trebuie să avem o abordare a fermierilor mult mai pozitivă, să nu-i mai vedem ca pe victime ci să îi vedem ca pe actori a mai multor servicii și să încercăm să-i stimulăm în ceea ce fac. Dacă ne, oferim, ne referim la aceste bunuri și le permitem să le ofere pe piață, trebuie să flexibilizăm oarecum redistribuirea susținerii în interiorul unor țări, dar și dincolo de granițele unei țări, pentru că acolo unde uh, serviciile sunt oferite, de exemplu, în România, de exemplu, dacă e vorba de serviciile verzi sau așa numitele bunuri publice, avem foarte multe domenii uh, naturale de calitate, dar trebuie să fie protejate față de o țară cu produsă, o producție intensivă agricolă pe hectar, avem alte probleme. Trebuie să încercăm să legăm banii acolo de altceva. Deci și aici intervenim și pe schema prețurilor. După părerea mea, din perspectivă economică, adevărată stabilire a politicii de prețuri, incluzând aici serviciile și costurile serviciilor în, plățile de, în schemele de plăți, e foarte interesant. Schemele de plăți către, către fermieri ar putea să fie un element esențial pentru ca să ne dezvoltăm mai departe modelul european. Și, în final, s-a pus o întrebare ce se, despre ce se întâmplă, unde rămân acei bani, acele garanții. Ei rămân la fermieri în Canada, de exemplu. E vorba de un cont, au un cont de economii pe care nu pot să-l folosească decât sub anumite condiții, dar banii sunt la fermieri și e foarte iubit acest sistem. Sunt foarte bune uh, informațiile pe care le primim despre sistem, iar uh, problema cu sarcina administrativă, fermierii canadieni uh, au avut câteodată mai multe probleme cu plăți, schemele de plăți uh, și gestiunea riscului, au avut probleme, de exemplu, cu a existat un risc, o problemă, după care a trebuit evaluat și un an, un an și jumătate după aceea au primit uh, banii, finanțarea. Nu e foarte de ajutor pentru fermieri, așa ceva. Însă depozitele foarte, sunt foarte populare, au putut folosi banii tot timpul așa cum au dorit, cu anumite condiții, desigur. Încă un aspect pe care vreau să-l adaug și la care am uitat să răspund este întrebarea despre licitațiile pentru stocarea carbonului și activitățile în domeniul acesta. M-ați întrebat pentru ce sunt plătiți fermierii. Aceasta nu face parte din politica agricolă, de fapt. E vorba de politică climatică aici, dar orice activitate care duce la o captare a carbonului este o activitate care se plătește. Managementul schimbării, plantarea de copaci, toate aceste activități de, de captare a carbonului sau cu potențial de captare a carbonului, care nu este însă menținută, care nu este, are ca scop să menținerea agriculturii, dar care este o măsură climatică, se plătește. Sigur că natura peisajului este diferită și uh, dacă se fac, se plantează copaci, nu înseamnă neapărat că renunți la agricultură pe zona respectivă, dar pentru ca să nuanțăm întrebarea, pentru ce primesc uh, fermierii bani, cam aceasta ar fi răspunsul. Cine sunt plătiți, m-ați întrebat, uh, proprietarii de terenuri sau fermierii, depinde de instrumente. Nu putem să tragem o concluzie generală la această întrebare. Trebuie plătiți uh, fermierii în funcție de instrumentul pe care îl solicităm. Proszę Państwa, do nas, Mulțumim. A fost foarte interesant, domnul Agnew. Întrebase ceva și vă că s-a întors. Sunteți mulțumit cu răspunsul pe care l-ați primit? Bine, atunci mai am eu o întrebare. Fiindcă poate mi-a scăpat ceva. A existat o recomandare și aș fi dorit să aud mai multe detalii despre plăți. Plățile pentru serviciile pe care le oferă fermierii pentru protecția mediului și a peisajului. Aveți mai multe informații din studiul dumneavoastră? Doamna Shire mai avea și ea ceva de spus, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Mai am o întrebare concretă cum menținem siguranța alimentară, articolul 2 din acordul de climă din Europa și eh, ce se întâmplă cu întreprinderile familiale, pentru că aici este firul roșu. De ce adresez această întrebare? Pentru că în urmă cu câte, câtva timp a avut loc o reuniune la Paris eh, a multinaționalelor care are face cu producția alimentară din Europa și au spus foarte clar că mm, pretențiile din Europa sunt atât de dure încât uh, mai bine opresc producția din Europa și merg în America, în Brazilia, în Rusia și oriunde altundeva. Și atunci noi ce facem? Uh, menținem terenul agricol gol? Trebuie să ne gândim un pic la asta. Vă rog, uh, câteva elemente cu privire la acest subiect. Ok, bardzo proszę, jeśli Państwo... Vă rog, dacă puteți foarte pe scurt să reacționați la cele auzite acum. Da, m-ați întrebat de serviciile din mediul rural. N-am găsit foarte multe instrumente din acest punct de vedere, căci dezvoltarea rurală, așa cum o înțelegem noi în Uniunea Europeană, nu, este, nu reprezintă nucleul uh, politicilor agricole din țările respective. Noțiunea de dezvoltare rurală depinde foarte tare de cum înțelegi ce e dezvoltarea aceasta rurală. De exemplu, în Japonia, dezvoltarea rurală este foarte strâns legată de agricultură. Ceea ce este etichetat ca fiind politică de dezvoltare rurală are adesea elemente puternice de susținere a agriculturii. Dar, în SUA, lucrurile sunt mult mai clar delimitate. Sunt uh, afaceri, uh, investiții și investiții în infrastructură. N-am găsit uh, nimic interesant din perspectiva a susținerii și dezvoltării mediului rural. Poate foarte un pic, foarte puțin în cele două programe din Japonia cu privire la plățile multifuncționale și plățile pentru îmbunătățirea solului, dar, după cum spuneam, totul cu mare, mare accent pe agricultură, ceea ce, da, vine cu câteva efecte asupra dezvoltării rurale, dar acest lucru nu face neapărat obiectul principal al intervențiilor. Mulțumesc. Cu privire la cealaltă întrebare despre climă și acțiuni, Sunt toate, toate aceste îngrijorări de mediu și toate măsurile de mediu vor spori ele costurile de producție alimentară? Asta e o întrebare. Orientarea PAC arată cum la capitolul de venituri trebuie ca agricultura europeană să fie competitivă. Dacă sporești costurile, dar nu și partea de venit, atunci uh, crezi o tensiune, desigur, și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că e într-adevăr un lucru ce, de care trebuie să ținem cont. Poate că alimentele sunt prea ieftine și ar trebui să reevaluăm alimentele, hrana, în așa fel încât să cuprindă toate costurile. Tocmai de aceea am făcut acea legătură cu cele două studii care analizau felul în care se formează prețul alimentelor. Un aspect interesant e că în Uniunea Europeană avem un sistem destul de bun și mulțumită PAC cu indicator. Deci totul a devenit mai vizibil. Un exemplu interesant din țările de jos. S-a început cu un program de agromediu și avem, ca să avem metode mai durabile de producție cu indicatori aferenți. În Friesland au producția de lactate care întrunește anumite cerințe de durabilitate cu indicatori care susțin asta, dovedesc asta și acum vedem că industria laptelui a venit în aceste colective de fermieri spunând că sunt foarte interesați de acest sistem. Pentru că accesând sistemul ne permiteți să producem laptele și să-l etichetăm uh, în baza acestor indicatori, având, de exemplu, valoare comercială. Deci sunt două aspecte. Pe de o parte, cred că se oferă noi oportunități de integrare în funcție de modul de producție, etichetând uh, produsele în consecință, astfel încât consumatorul să știe ce cumpără și ce consumă. Un produs durabil, adică. Și Dincolo de asta, de partea cealaltă, sunt situații în care costul de producție va crește. Nu vei mai fi atunci competitiv. Agricultura oferă niște servicii pe care societatea pune preț, dar atunci noi trebuie să remunerăm agricultura în alt mod și atunci tocmai de aceea spuneam folosim acele sume publice pentru a remunera fermierul pentru aceste bunuri publice Asta, desigur, cuprinde și sprijin pentru zonele de frontieră, zonele izolate, marginalizate, care ne oferă servicii de care avem absolută nevoie. Trebuie să existe o legătură mult mai clară din acest punct de vedere ca să creăm această cale mult mai fiabilă. Dumneavoastră însă veniți și ne spuneți că aici bugetul se reduce cu 11% în timp ce alte țări își sporesc bugetul. Aici este și contextul politic în care ne învârtim. Nu știu, poate că în direcția acestea curente de cheltuire, putem să eficientizăm maniera în care folosim banii. Mai am o ultimă întrebare din partea doamnei Senra. Gracias, presidente, pero es que yo no he escuchado la... Mulțumesc, domnule președinte, dar eu n-am primit răspuns la întrebarea pe care am formulat-o și tare aș vrea ca dumneavoastră, ca și experți, să ne răspundeți uh, care, ce are de câștigat societatea de pe urma unei politici agrare care nu ține seama de faptul că trebuie să se garanteze o remunerare agricultor, pentru agricultori având în vedere munca lor și asta prin prețurile produselor și prin instrumente de reglementare. Și aș vrea să știu de ce nu mi-ați răspuns. Pentru că societatea plătește impozite, cetățenii plătesc impozite, deci uh, e vorba de mâncare ieftină pe care societatea o are la schimb. Și atunci aș vrea să-mi răspundeți la întrebare. Oczywiście w miarę posiadanych V-aș ruga să ne furnizați câteva din informațiile dumneavoastră. De fapt, noi vrem să profităm de cunoașterea dumneavoastră. Informații mai precise din studiu, dacă ele există. Într-un fel, este o întrebare fundamentală, foarte bună, de altfel, dar dincolo de studiul nostru, ne-am avut obiective foarte specifice, am avut măsuri uh, de comparare. Dumneavoastră v-ați referit la câteva din aceste elemente, dar uh, nu, ele nu au făcut uh, obiectul principal sau obiectul studiului nostru. Ca să primiți un răspuns la întrebare, atunci trebuie să facem o altă comparație, să comparăm costul real al hranei într-un mod comparativ și să vedem ce parte a costului e acoperită sau a fost acoperită și ce e acoperit în alte moduri. Da, ar fi interesant de făcut asta, mai ales în ceea ce privește prețul real. Ar fi într-adevăr interesant să aflăm mai multe despre asta, pentru că, pe de o parte, ne-ar oferi posibilitatea de a avea mai multă vizibilitate. Pe de altă parte, însă, metodologia nu este foarte solidă în continuare, în așa fel încât să ne permită să facem comparații. Uneori e greu și e problematic să faci comparații, deoarece metodologia nu este suficient de consolidată. Państwa, myślę, że możemy kończyć. Bardzo dziękujemy Państwu. Mulțumesc. Cred că putem să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri pentru toate aceste informații oferite, pentru că, în mod clar, acest lucru îmbogățește sistemul nostru de argumente care ne vor permite să susținem în continuare politica agricolă comună. Pentru că, în fond, asta ni se cere. De multe ori suntem criticați De multe ori ni se spune că mai sunt multe alte obiective deosebit de importante și că PAC reprezintă uh, prea mult uh, ca și procent din buget. Bugetul pentru PAC scade, scade constant și va, fi, va reprezenta doar 28% pe viitor, în timp ce în momentul de față reprezintă 38%. Dar de multe ori nu ne dăm seama de valoarea pe care o are siguranța alimentară, securitatea alimentară, de aprovizionare, um, aspectele de climă și nu numai. Așa că trebuie să ținem seama de faptul că a, uh, avem nevoie în continuare și de agricultori tineri. S-a vorbit despre asta chiar ieri. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și nu uitați că în februarie, în februarie ne vom vedea pe 18 după amiază, pe 19 o zi întreagă și pe 27 o zi întreagă. Ședință de o zi întreagă. Așa că încă ne-au mai rămas destul de multe ședințe în această lună. Avem o muncă intensă, în așa fel încât să putem finaliza lucrările uh, pe care vrem să le finalizăm în acest mandat și cu siguranță vom mai discuta în aceste ședințe despre reforma PAC. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Dacă nu mai sunt alte observații sau alte comentarii, atunci vă propun să încheiem ședința. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc și interpreților, mulțumim și noi, domnului președinte, să închide, închide ședința.